1999 la 26% în decembrie 2001, în același timp dolarul american și yenul, în ceea ce privește rezervele de monedă, au cunoscut o, o scădere semnificantă. Se pot observa aceleași uh, tendințe dacă vorbim despre euro ca monedă de schimb sau obligațiuni. Așa că povestea euro este o poveste de succes. Însă, pe de altă parte, avem o criză a datorilor suverane în anumite state membre ale zonei euro, acestea fiind combinate cu anumite vulnerabilități în sectorul financiar și o scădere a competitivității în anumite țări. Toate acestea sunt niște provocări la care trebuie să răspundem în zona euro. Unele sunt pe termen scurt, altele pe termen mediu. Prima provocare. Cum să reacționăm la acest reful negativ între datoria suverană, sectorul financiar și economia reală. Acest triunghi are nevoie de niște răspunsuri pe termen scurt. Însă întrebarea fundamentală e cum arată relația între politica monetară și stabilitatea financiară. Există o ierarhie foarte clară în tratatul pentru BCE, unde sunt menționate aceste aspecte. Însă în același timp nu înseamnă că vorbim despre un proces de trade-off între aceste două aspecte. Aici e nevoie de mai multă cercetare, să înțelegem mai bine care este rolul sectorului financiar în ceea ce ce privește mecanismele de transmisie monetară. Acest aspect este foarte important. Apoi, bulele inflaționiste în domeniul imobiliar, piețele bursiere, toate acestea nu au fost pentru mult timp văzute ca o problemă în ceea ce privește politica monetară. Provocarea numărul doi Criza a evidențiat faptul că guvernanța economică în Uniunea Monetară Europeană este încă mult prea slabă. Sau, în termeni mai generali, starea de fapt într-o unitate monetară în care nu există unitar, o unitate fiscală și politică duce la o destabilizare, la un dezechilibru. Actul legislativ format din șase documente care a fost de curând adoptat duce la o consolidare a pactului pentru stabilitate și creștere, însă e nevoie de mai mulți pași pentru a asigura stabilitatea zonei euro. Dacă vom uh, proceda așa, atunci mandatul BCD nu va fi afectat, însă alte părți interesate vor fi afectate. Vorbim despre o mai bună integrare financiară și politică. Provocarea numărul 3 se pune întrebarea când și cum BCE poate să își reajusteze politica monetară și se poate folosi de măsurile non-standard. Aici sunt uh, luate în considerare anumite sisteme care sunt temporare și limitate. În contextul crizei, BCE s-a dovedit a fi singurul actor din zona euro care a putut să răspundă rapid și hotărât. Așa că întrebarea la care trebuie să răspundem e ce trebuie să se întâmple cu restul zonei euro, astfel încât BCE să nu fie singura instituție care e capabilă să reacționeze ce trebuie să se întâmple astfel încât BC să se poată folosi de măsurile non-standard cât de curând posibil și atunci când condițiile de pe piață permit asta trebuie să ierarhizăm foarte bine aceste acțiuni. Acest lucru e important, mai ales dacă ținem cont de ceea ce se întâmplă în jur și anume de riscurile care există. Față în față cu aceste provocări, aș spune că trebuie să ținem cont de faptul că Europa nu e o insulă. Nimeni nu e o insulă. Chiar dacă criza de acum ne-a făcut să fim mai introspecți, trebuie să ne poziționăm pe această planetă în parteneriat cu vecinii noștri, dar de asemenea în competiție cu economii avansate sau emergente. Și mă refer acum la toate domeniile politice, inclusiv la cea monetară. Cooperarea trebuie să crească, trebuie să fie respectate diferitele poziții de început, mandatele și istoria. Cu toții avem responsabilități comune, dar și diferite. Ținând cont de educația mea și de experiența mea profesională, cred că sunt bine pregătit să contribui la a rezolva provocările pe care tocmai vi le-am descris. Profe profesia mea a fost în felul următor, m-am axat pe Uniunea Europeană, pe zona euro și pe guvernanța economică din diferite perspective. Am făcut un master în economie la Universitatea din Bonn, în Germania, unde m-am specializat pe cursuri de schimb și politici monetare. Apoi am făcut un masterat la Universitatea Bocconi din Italia, iar apoi mi-am început cariera într-o companie privată din Köln, unde printre altele am participat și la proiecte UEFARE în Ungaria, în statele Baltice și pe atunci existent, încă exista și Cehoslovacia. Apoi am început să lucrez la Ministerul de Finanțe din anul 1996 și am rămas acolo până acum. Prima oară am lucrat la sectorul intitulat World Economy, Currency Issues and G-Groups. G-Groups atunci însemna G7. Am avut de-a face cu statele asiatice, cu criza din Asia, apoi am devenit asistent personal al secretarului de stat responsabil de economie. În anul 2002 am fost numit director general adjunct pentru Departamentul European, iar am răspunzător de bugetul UE și de Banca Europeană de Investiții. În martie 2003 am, m-am alăturat Departamentului pentru Piețe Financiare care se ocupa atunci și de afaceri internaționale. De acolo trebuia să supraveghez uh, diferite acțiuni, ceea ce se întâmpla în um, grupul bancar ca KFW. Mă ocupam de asemenea de chestiuni legate de G7, G8, G20 și relațiile bilaterale cu țările din afara Uniunii, Uniunii Europene. În anul 2008 am devenit secretar de stat responsabil pentru departamentul economic, cel european și pentru cel privind piețele financiare. Sunt membru a unor comitete internaționale de înalt nivel, printre care G7 și G20, Comitetul Economic Financiar, grupul de lucru Euro, din Comitetul Executiv um, de la FSF și așa mai departe. Fac parte și din Comitetul de Supraveghere din Deutsche Telekom și din Gesellschaft für International International Cooperation, anume o agenție pentru cooperare tehnică în um, domeniul dezvoltării. De asemenea, conduc și Comitetul de Supraveghere dintr-o altă agenție importantă. În anul 2011 am devenit, uh, am avut un rol important în cadrul G20 pentru doamna cancelar Merkel și m-am uh, ocupat de asemenea de reforma sistemului internațional monetar. După prăbușirea Lehman Brothers în 2008, am coordonat împreună cu Jens Weidmann și Axel Weber răspunsul german la criza financiară. Aici am inclus stabilizarea unei bănci, am ajutat la legislația în ceea ce privește stabilizarea pieții bancare. Apoi, odată cu izbucnirea crizei datorilor suverane, m-am implicat foarte mult în gestiunea crizei, în ceea ce privește și reformele, guvernanța în zona euro, în toate acestea am fost implicat. Într-o asemenea situație, de multe ori se folosește prea mult pronumele personal, eu. Știu că toate acestea s-ar fi putut face cu o echipă, o echipă pe care eu am avut ocazia să o coordonez. Există foarte mulți oameni care au lucrat asupra acestor aspecte în ultimii ani. Mă îndrept spre finalul prezentării. Mai vreau să vă spun încă două lucruri, dacă îmi permiteți. Probabil unii dintre dumneavoastră ar putea să, sp- să spună că nu sunt un uh, când ținem cont și de dimensiunea centrală. Însă, pe parcursul întregii mele cariere am avut contacte strânse cu BCE, pentru că în Germania există responsabilități diferite. Responsabilitatea este bine separată. Apoi, universul G7, G20 e un univers în care se regăsește aspectul central. Am lucrat cu personalul de la BC încă de la înființarea acestei instituții, așa că eu cunosc modul lor de lucru, îl cunosc când de ajuns încât să mă alătur lor. Însă, în același timp, cred că acest trecut al meu care e diferit poate să fie un punct în plus pentru noi. Altceva foarte important pentru mine e comunicarea. BCE-ul trebuie să își comunice strategiile, să își comunice strategiile spre cetățenii europeni și spre Parlamentul European. Cred că acest aspect este unul crucial. Este unul foarte important și anume credibilitatea. Sarcina de comunicare este una complicată o politică monetară unică este confruntată, este pusă față în față cu cetățenii din 17 state membre diferite. Vorbim de niște contexte economice și politice diferite, despre niște istorii, culturi și limbi diferite. În același timp, Importanța monedei unice e importantă. Aceasta ne spune că piețele financiare globale sunt foarte atente la ce se întâmplă aici. Pentru a încheia, bazându-mă pe experiența mea, Vreau să-mi aduc contribuția ca membru al Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene pentru a asigura bunăstarea Uniunii Europene, a zonei euro, a cetățenilor Uniunii Europene și asta ținând cont de mandatul pe care îl are BCE și anume acela de a menține stabilitatea prețurilor. Și aș vrea să fac acest lucru ținând cont de o viziune largă și anume Uniunea Europeană, zona euro, sunt un cetățean cu pașaport german, dar cunosc foarte bine situația economică și politică din Europa și am intenția de a-mi duce sarcină la bun sfârșit ca cetățean european. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Trecem acum la următoarea rundă de întrebări. În primul rând, din partea PP, domnul Werner Langen. No? Was paul Dacă nu Jean-Paul, Lista nu a fost schimbată, nu? Nu. Bun, atunci Jean-Paul. La n a pas changé. Merci, Madame la Présidente. Monsieur... Nu, nu, nu s-a schimbat lista. Vă mulțumesc, doamna președinte. Bine ați venit la această audiere în comisia noastră și mulțumim că vă supuneți întrebărilor noastre. Ați spus o serie de lucruri care mi-au plăcut. Ați spus că nu există o criză a euro, Cred că în exercițiul de comunicare pe care doriți să-l uh, organizați, acest lucru trebuie să fie repetat. Cancelarul german și președintele francez s-au întâlnit recent, uh, preț de o oră, au servit cina și au discutat despre recapitalizarea băncilor, din câte cunosc eu au spus de asemenea că urmau să cadă de acord în principiu asupra recapitalizării, dar nu au fost oferite toate detaliile. Detaliile vor fi oferite ulterior. Și am două întrebări. În primul rând, care, ce credeți despre nevoia, dacă există aceasta, de a recapitaliza băncile europene? Și a doua întrebare, credeți că este o metodă bună aceea de a anunța principii care nu vor fi adoptate în mod imediat. Pentru că mă gândesc că piețele s-ar putea să intre în panică. Din nou. Yes, first, let me briefly... În primul rând, dați-mi voie să comentez. Nu, sunt, sunt foarte de acord. Nu aș putea să spun asta suficient de des. Într-adevăr, nu avem o criză a monedei euro. Acest lucru nu este, nu se aplică, nu există această criză și toate faptele arată acest lucru. Avem o monedă stabilă și o spunem cu mândrie în toată lumea. Ați făcut referire la o întâlnire la nivel înalt între cancelarul german și președintele francez, o întâlnire care ar fi avut loc ieri. Da, a avut loc această întâlnire și ea reprezintă un punct de plecare bun. Este bine să avem un acord franco-german, este o condiție necesară, dar nu suficientă în zona euro și în Uniunea Europeană. Deci, a fost foarte bine că această întâlnire a avut loc, că există acest punct de plecare, dar trebuie să privim și înspre vecinii și partenerii noștri. Ați dorit detalii cu privire la recapitalizarea băncilor europene. Dați-mi voie să spun următorul lucru. Acest lucru trebuie să constituie unul din elementele unui pachet cuprinzător pentru zona euro, în special în ceea ce privește rezolvarea crizei din Grecia. Este un element care nu trebuie să fie privit în izolare. Nu, niciun instrument privit în izolare nu ne va putea ajuta. Trebuie să cădem de acord asupra unui pachet de măsuri. Acesta trebuie să fie decis după care trebuie să devină operațional. Iar acest pachet cuprinzător trebuie să cuprindă cinci elemente, o soluție credibilă pentru Grecia în primul rând, în al doilea rând acesta trebuie să se asigure că în momentul în care este necesar și dacă este necesar există o ecranare prin intermediul unor instrumente noi care să limiteze sau să poată limita contagiunea și de asemenea să utilizeze din plin prerogativele FSF. În al treilea rând, recapitalizarea băncilor și garantarea accesului băncilor la fonduri, în special la fondurile pe termen scurt. Acest lucru trebuie să fie făcut în contextul UE27 în dorința de a evita efectele de stigmatizare. Deci nu ar trebui să procedăm instituție cu instituție, ci trebuie să procedăm la nivel sistemic pentru toate băncile importante din Uniunea Europeană cu 27 de membri în mod simultan. Al patrulea element al pachetului cuprinzător. Un angajament către o politică monetară și fiscală mai responsabilă în țările care au potențialul de a fi afectate de contagiune și, în al cincilea rând, o mai bună guvernanță a Uniunii Monetare în baza, poate, a unor modificări ale tratatului. Deci, sunt pentru recapitalizarea băncilor europene ca un element al unui pachet cuprinzător, nu în favoarea acestora ca un element privit în izolare. Mă întrebați dacă eu consider că este o strategie bună să ții o conferință de presă ieri și să comunici aceste detalii către opinia publică. Vă pot spune că este nevoie de timp pentru ca un astfel de acord cuprinzător să existe. Există acum un acord la nivel de principiu, dar acum detaliile trebuie să fie elaborate și cred că până în data de 23 octombrie ne vor sta la dispoziție. Uh, Mulțumesc foarte mult. Urmează din partea S&D Antolin, dacă nu cumva s-a modificat ordinea. Okay, so... Intervenție fără microfon. Okay, right. Sharon, you are mixed up when it comes to the big uh, groups in the House, I know that. Ne amestecați tot timpul când vine vorba de grupuri politice în acest Parlament. Nicio problemă. Domnule Rasmussen, domnule Rasmussen, bun venit și din partea socialdemocraților. V-ați referit în scris în răspunsurile dumneavoastră de mai multe ori la contextul internațional faceți trimitere în biografia dumneavoastră, în uh, referințele cu privire la experiența profesională și în referințele cu privire la G20, la această dimensiune internațională, toate sună foarte bine, dar aș dori să știu uh, la ce vă referiți? Care este platforma despre care vorbim? Vorbim despre o politică monetară, pentru că mi-aduc bine aminte că înainte de criză oameni precum Bofinger spuneau că marile bănci centrale trebuie să aibă un efect neutralizator pentru a susține moneda. S-a modificat acest lucru sau nu? Sau cumva vorbiți despre un uh, lucru de reglementare, pentru că după criză totul trebuie să se modifice conform unora și acum sunt despre punctul de a pleca din sistemul de stat german și poate că ar trebui să fiți din nou oaspetele nostru în momentul în care au loc uh, discuții la nivel de Consiliu pentru a rezolva aceste probleme economice și toate dramele care au loc. Vă rog să analizați toate aceste drame și noua dumneavoastră capacitate. Ce vreau eu să spun de fapt? Păi, e clar că statele membre au blocat această șansă din partea G20 în trecut și cum putem modifica acest fapt. Asta m-ar interesa. În special prin prisma faptului că în ultimul an și jumătate noi nu am fost în măsură să rezolvăm criza unui stat membru care ca putere economică este pe jumătate la fel de puternic precum statul Bavaria. Întrebarea mea este pe ce cale o luăm? Care este soluția care se impune? Thank you. I'm suppose... Mulțumesc. Cred că este în regulă pentru dumneavoastră dacă răspund în engleză. Și sper într-adevăr să avem ocazia să ne vedem și pe viitor. Depinde de această zi până la urmă. Eu sunt foarte atașat de procesul G20. De ce? Pentru că pur și simplu nu există o alternativă la G20. Acesta a început la nivel de miniștri de finanțe și de guvernatori în 1999 la Berlin, după care nivelul a crescut. Acum vorbim despre un forum al guvernanței economice, un forum de prim rang. Un forum care a arătat că poate fi extrem de eficient pe timp de criză și, așa cum ați spus pe bună dreptate, G20 acum trebuie să facă dovada faptului că trebuie să uh, se ridice la nivelul cerut și pe timp de pace. Să stabilească un cadru de guvernanță economică care să reprezinte un beneficiu pentru cetățenii statelor membre. Și cred că G20 va continua să lucreze în acest sens. Se tot discută dacă 20 este numărul magic, dacă cei 20 sunt cei care ar trebui să fie și există tot felul de tensiuni în ceea ce privește legitimitatea și efic eficacitatea acestui sistem. G20 a fost întotdeauna foarte eficient, dar nu întotdeauna a fost legitim. Dat fiind, uh, date fiind mm, piețele emergente. În contextul ONU, legitimitatea este de plină, dar depinde și de dumneavoastră să spuneți dacă este sau nu 100% eficient. Ați vorbit despre două zone, afacerile monetare și munca de reformă financiară. Există, bineînțeles, și alte niveluri la G20, dar nu trebuie să ne extindem prea mult, să extindem prea mult această zonă. În ce privește regulamentul Uh, reglementarea financiară. Vă pot spune că s-au întâmplat foarte multe, în special de la summitul de la Pittsburgh încoace, dar chestiunile de genul acesta durează. Cred că mai târziu uh, vom avea un trialog pe tema Emir în cursul după amiezei. Emir ar fi trebuit să existe până în 2012 la nivel global. Acest lucru nu se întâmplă nici în Europa, nici în Statele Unite, dar există măcar propuneri legislative și vă pot spune că proiectul este destul de avansat. În, un, în unele state asiatice nu s-a întâmplat mai nimic, nici în America Latină. Deci cumva am pierdut avântul pe care îl aveam din perspectiva agendei de reformare financiară, lucru care este eminamente greșit. Nu putem să mergem înaintea cetățenilor peste câțiva ani, în momentul în care din nou se întrezărește o lebădă neagră. Mulți spun că o lebădă neagră se întrezărește numai odată la 100 de ani și când colo constatăm că se întâmplă odată la 10 ani. Deci nu putem să ne prezentăm așa în fața cetățenilor. Trebuie să ținem cont de interesele acestora și trebuie ca toți cei care au gestionat criza după după căderea Lehman Brothers să fie conștienți de rolul lor. Implementarea ce ține de partea a treia trebuie să aibă loc pe tot globul, să se pună accent pe produse financiare derivate, pe jurisdicții necooperante și pe sistemul bancher, bancar din urmă, din umbră vorbim despre 25-30% din sistemul bancar global reprezentat de acesta, din umbră. Dacă doriți, pot să intru în detaliu în ceea ce privește agenda pentru sistemul monetar internațional, dar nu cred că este cazul și atunci mă opresc aici. Mulțumesc. Sunt sigură că vor exista și alte întrebări și poate putem explora acest, această zonă mai încolo spune doamna președinte. Lista merge mai departe, sper că am poziția corectă. Um, da, doream să vă adresez o întrebare cu privire la comunicare, de aceea vorbesc germană. Tocmai ați folosit termenul fără alternative. Înțeleg la ce vă referiți. Într-adevăr, nu există uh, uh, foarte multe organisme la nivel uh, mondial. Însă, dacă mi-aduc bine aminte, pentru 2010 acest termen a fost uh, desemnat ca uh, necuvântul anului, ce se face anual în Germania. Uh, dar uh, trebuie totuși să avem senzația că nu există doar o singură cale, pentru că altfel uh, dezbaterele nu mai au rost. De aceea este necesar să comunicăm cu cetățenii, așa cum ați spus. Dar dacă spuneți că am pierdut avântul, sunteți uh, sigur că legitimarea democratică nu merită un pic mai mult timp, pentru că unii din uh, guvernele executive consideră că pot lua decizii uh, în uh, organisme precum uh, G20 sau doar la, Consiliul, la nivelul Consiliului European și după aceea urmează deziluzia. Chiar dacă de regulă vorbesc uh, engleză într-un astfel de for, la astfel de întrebare trebuie să răspundă în germană. Da, m-ați prins folosind cuvântul fără alternative, care a fost necuvântul anului în Germania în 2010. Eu nu m-am referit la o decizie de fond, ci la existența G20 și aici uh, cred că termenul era justificat. Nu este un uh, for G20 perfect, dar este singurul pe care îl avem și trebuie să-l utilizăm în pofida tuturor dificultăților pe care le presupune. Cred că v-ați referit la un punct esențial și anume faptul că percep situația piețelor uh, în ceea ce privește timpul este diferită de, de percepția unui sistem politic. Însă acest lucru nu se va schimba nici pe viitor. Piețele reacționează uneori într-o fracțiune de secundă, în timp ce legitimarea democratică, munca necesară în acest sens, uh, are nevoie de timp. Trebuie să discutăm și uh, situații pentru care nu există uh, soluții de manual. În acest sens, uh, sigur că vom avea nevoie de mai mult timp și întrebarea este cât timp însă, pentru că în momentul de față suntem cam lenți. Pentru că e bine să nu ne uităm în permanență doar pe monitoare, să vedem unde se aprinde ce luminiță, ci să ne gândim mai degrabă care este obiectivul nostru pe termen lung și uh, ce ne propunem în acest sens. Să nu reacționăm întotdeauna doar din scurt. Însă, bineînțeles că se pune pe bună dreptate întrebarea vis-a-vis -vis de legitimarea democratică. Până astăzi mă întreb de ce pe lângă uh, G20 nu există și o adunare parlamentară corespunzătoare. La G20 se întâlnesc uh, și uh, lideri de firme și nu înțeleg de ce nu a existat până acum și o mișcare similară la nivelul parlamentelor. Însă acest lucru reprezintă o idee centrală, pentru că altfel pierdem sprijinul pentru ceea ce facem. Însă acest lucru se referă și la teme dificile, pentru că dacă, așa cum am menționat anterior, trebui să mergem mai departe cu guvernanța economică și se transferă astfel răspunderea din partea Parlamentelor Naționale spre Parlamentul European. Mie mi se pare un pas logic, însă altora nu li se pare că ar fi ceva bun. Însă această dezbatere va fi necesară, va trebui purtată și de către dumneavoastră. Nu știu dacă o veți avea această uh, dezbatere la nivelul întregului uh, Parlament sau uh, urmați uh, cursul uh, indicat de Consiliul la nivelul zonei eurodor. Mulțumesc. Uh, acum din partea CR, Ivo Stolcek. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Asmussen, vă voi adresa o întrebare care se bazează pe surse deschise și de încredere. Uh, <clears throat> DBA agenția uh, media din Germania și Frankfurter Allgemeine Zeitung. Și vis a -vis de aceste afirmații, vă, vă voi cere opinia. Este vorba de un interviu acordat de domnul Schäuble pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung, în care spunea că uh, va fi poate nevoie de o ajustare uh, write-downs pentru deținătorii de obligațiuni uh, din Grecia și că în uh, momentul de față în Germania se pleacă de la o, o amortizare de 60% a datoriei uh, sau obligațiunilor deținute de Germania. Care este opinia dumneavoastră? nu sunt... Uh, deci nu sunt în măsură neapărat să comentez uh, măsurile guvernului german. O voi mai face totuși acum, dar pe viitor uh, fiți convinși că nu o voi mai putea face. Ministrul meu a spus în acest interviu că trebuie să analizăm soluțiile pe care uh, șefii de stat și de guverne le-au adoptat pe 21 iulie și trebuie să analizăm dacă condițiile uh, în baza căruia s-a ajuns la acea înțelegere sunt încă valabile și se referea la implicarea sectorului privat în ceea ce privește obligațiunile grecești. Nu se referea niciun caz la uh, creșterea instrumentelor, uh, ci doar la aplicarea celor deja decise. De aceea așteptăm, așteptăm cu interes să vedem ce se întâmplă în Slovacia. Pe partea fiscală trebuie să ne atingem timp final și anume o situație sustenabilă în ceea ce privește datoria suverană pentru Grecia dacă pierderea de 21% care a fost agreată în iulie mai este suficientă. Și dânsul a spus, haideți să așteptăm uh, analiza de sustenabilitate a datoriei, așa cum uh, este în curs de analiză de către Troica care se află în Grecia și după aceea trebuie să vedem unde, care este situația și să luăm măsurile necesare. Și dânsul a spus că avem nevoie de ecranare și uh, trebuie să luăm măsurile în ordinea corectă și într-o manieră care să nu se repercuteze asupra piețelor financiare pentru a evita astfel crize de creditare sau alte asemenea. Este ce a spus dânsul. Am uh, citit și eu că agenția germană s-a referit la o ștergere a datoriilor într-un procent pe care nu îl pot confirma, pentru că Troica încă se află în Grecia și v-am mai spus încă o dată, haideți să vedem ce se poate face pentru a ajunge la o situație sustenabilă a datoriei. Așadar, nu vă pot uh, confirma încă nimic, neavând uh, rezultatul uh, modelajului economic care are curs în momentul de față. Mulțumesc. Acum, din partea verzilor, aveți cuvântul. Stimate domnule Rasmussen, sunteți fără îndoială persoana centrală a politicii pentru piețele financiare din Germania și eu trebuie să mai adaug că sunteți ca un curcubeu strălucitor, ați uh, lucrat uh, și în cadrul coaliției, uh, mari Coaliții, ați studiat indirect personal de la domnul Weigel și ați trăit foarte multe și dumneavoastră. În același timp, înainte de criză, ați redactat un articol interesant în ceea ce privește piața obligațiuni, obligațiunilor. Asta după o încercare de liberalizare a piețelor financiare care ulterior uh, nu s-a uh, discutat așa cum a fost nevoie sau uh, cu, cu transparența și deschiderea de care a fost nevoie în Germania. Pe de altă parte, avem și experiențe foarte bune cu dumneavoastră și în ceea ce privește colaborarea cu Parlamentul uh, german și aș spune că ne-am bucurat dacă pe viitor um, în uh, Comitetul Executiv al BCE nu s-ar afla un dogmatic. Însă, trebuie totuși să vă întreb într-o instituție independentă. Care va fi poziția dumneavoastră dacă în cadrul troicilor va fi nevoie de formularea unor condiții pentru țări? Pentru că până acum BCEU a fost acea instituție centrală care a dat o vadă de severitate și care nu a luat uh, în serios uh, probleme sociale care au apărut în uh, Spania, Portugalia, Irlanda, cum anume credeți că va trebui negociat acest echilibru social în situații de criză? Sehr Herr Stimate domnule deputat. Voi începe prin a comenta prima parte a afirmațiilor dumneavoastră, fără a intra în detalii vis-a-vis de articolul din 2006 pentru piața obligațiunilor, o situație nefericită din perspectiva zilei de azi în ceea ce privește obligațiile de raportare. Aș dori să rezum însă următoarele. Cred că, într-adevăr, toți cei care au participat uh, la rezolvarea situațiilor de criză financiară din ultimii ani au învățat de pe urma acestor evenimente. A fost vorba de o situație de criză fără precedent și dacă cineva nu este în măsură să-și regândească opțiunile, uh, trebuie spus că dacă n-a învățat acum, nu mai poate învăța nici pe viitor. Și nu avem nevoie acum de o încredere oarbă în... E nevoie de o mână mai puternică a statelor, a organizațiilor internaționale și, în special, e nevoie de regulile pentru a aplica aceste măsuri, în special pentru piețele financiare. Aici nu trebuie să dăm înapoi, Cred că am pierdut ceva din avânt, așa cum menționa și domnul Bulman, și nu avem voie să facem acest lucru, în special în ceea ce privește nucleul reformei la Basel 3. Trebuie să fi tras învățămintele necesare din aceste crize. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră concretă vis-a-vis -vis de cum trebuie să ne poziționăm pe viitor. Ați lăudat un domn pragmatic. Știți că în Germania, vis-a-vis -vis de politici monetare, acest termen nu este neapărat uh, unul văzut bine, dar în contextul european consider că este un termen cu conotații pozitive, un aspect pe care vor trebui să-l învețe și germanii. Pentru unii, dobânzile întotdeauna sunt prea mici, pentru alții alții consideră că acestea sunt uh, întotdeauna prea ridicate, ambele afirmații sunt greșite. Trebuie analizate datele de situație și luată o decizie în consecință. Pentru că partea de analiză empirică este punctul de plecare pentru orice decizie care are ca scop menținerea stabilității prețurilor. Vis-a-vis -vis de poziționarea concretă în cadrul Troicii, cred că, într-adevăr, uh, e nevoie de severitate. Asta nu înseamnă însă că putem echivala acest lucru cu răceală socială. Pentru că, până la urmă, nimic nu e mai nesocial decât o uh, situație destabilizată a bugetelor publice sau de o inflație scăpată sub control. Știți că și uh, femeiul a învățat acest lucru în uh, ultimii ani. Dacă se comparau mecanismele de soluționare a crizelor uh, din trecut pentru Asia cu cele aplicate în cazul Greciei, Portugaliei și Irlandei. Acum, din păcate, s-a depășit timpul de vorbire din partea tuturor vorbitorilor, au prevăzut câte 5 minute. Trecem acum la reprezentanții GUE. Avem uh, în continuare la dispoziție doar 4 uh, minute, așadar încerc să fie, încercați să fiți cât mai succinți. Jürgen. Ist okay? Ja, okay. Also, Herr Asmussen, wie Sie Domnule Asmussen, așa cum știți, Parlamentul European a, a semnat de curând pachetul în ceea ce privește guvernanța economică. Surește echilibrarea dezechilibrelor economice care există. Economiști cum, precum Heiner Flassbeck văd uh, în aceste dezechilibre un motiv principal pentru crize. Guvernul german s-a declarat a fi împotriva acestui tip de acțiune și a încercat ca în ceea ce privește excedentele sau deficitele în comerțul exterior să fie trecute cu vederea. Ce părere aveți dumneavoastră despre discuțiile pe care le-am avut noi aici, în comisie și în Parlament? Cum credeți că afectează aceste elemente uh, piețele europene. Și aș mai avea încă o întrebare scurtă. În diferite state din Uniunea Europeană sunt organizate proteste de către tineri, de exemplu știm ce s-a întâmplat în Spania. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră, ce rol au aceste procese în hotărârile politice pe care le luați? Mulțumesc! Voi încerca să răspund mai pe scurt. Cred că e foarte important ca dezechilibrele macroeconomice să fie luate în considerare pe viitor. Până acum a fost un punct mort în ceea ce privește pachetul de creștere și stabilitate. Și sunt într-adevăr una din cauzele pentru situația critică în care se află anumite state din zona euro acum. Este un, ar fi un pas foarte important înainte. În procedura de supraveghere s-au constatat asemenea dezechilibre în ceea ce privește deficitele. Toate aceste aspecte trebuie să fie supravegheate, însă am observat că în practică comportamentul a fost diferit, a fost unul asimetric. Atenția este concentrată pe acele regiuni unde se înregistrează deficite în ceea ce privește competitivitatea. Acest lucru nu înseamnă că asemenea state nu trebuie să acționeze. Nu, trebuie să își întărească piețele interne, cererea de pe piețele interne. Vorbesc despre o serie de reforme structurale și am încercat să vă dau un răspuns detaliat în răspunsurile mele scrise. Vorbim despre piața serviciilor, despre sistemele de educație, despre cercetare, despre piața de lucru și v-am spus foarte clar în răspunsurile mele scrise ce părere am despre aceste aspecte. Apoi m-ați întrebat despre protestele care au loc în anumite orașe din anumite state membre ale zonei euro. Cred că vorbim într-adevăr de un semnal de alarmă pentru acei oameni care se ocupă cu politica. În Spania au ieșit în stradă tinerii. Dacă mă uit la televizor, văd oameni care sunt mai tineri decât mine. Vorbim de diferite vârste și, într-adevăr, vorbim de un, semnal de un semnal de alarmă pentru sistemele de educație, accesul la educație. Indiferent de unde venim, acest subiect e foarte important. Mama mea a fost învățătoare și mi este foarte clar că trebuie să ne ocupăm de sistemul educa- educațional, începând de la grădinițe. E nevoie de acces la sistemul de educație și e nevoie de investiții. V-am răspuns și în scris la această întrebare. Uh, Thank you very much. Um, now for... Mulțumim foarte mult. Acum, din partea PP, domnul Werner Langen. Mulțumesc, vă mulțumesc, domnule Asmussen. Acum nu vă voi răsfoi CV-ul. Sunteți într-adevăr un expert, este foarte clar. Vreau să vă pun niște întrebări scurte. În primul rând, independența Băncii Centrale Europene a fost pusă sub semnul întrebării în ultimul timp. Care este părerea dumneavoastră în acest sens? Apoi ne-ați spus că e nevoie pentru FSFS de noi instrumente. Însă refinanțarea a fost uh, refuzată. Ce credeți că se poate face? Apoi, o întrebare despre obiectivele uh, Băncii Centrale Europene. Se concentrează acum pe stabilitatea prețurilor în viitor și pe stabilitatea piețelor financiare. Poate trebuie și criza să fie un uh, astfel de scop. Și apoi, ultima întrebare legată de cea a domnului Bulman, a spus că statele naționale sunt de multe ori cele care blochează legislația. Acum, pactul de stabilitate despre care ne-ați vorbit deja, pe timpul căreia vă aflați deja în uh, Ministerul de Finanțe. Ei bine, ce se întâmplă cu metoda comunitară? A trecut această anuitare astăzi? Apoi, e adevărat că statele blocare sunt cele care pun anumite blocaje? Ce părere aveți despre un consens în ceea ce privește reglementarea piețelor financiare? Ați dat câteva idei, ne-ați vorbit despre un parlament G20, mi se pare o idee foarte bună, însă mă interesează metoda comunitară și ce părere aveți despre aceasta. Cred că au fost opt întrebări, domnule Langen. Voi încerca să vă răspund la fel de repede. M-ați întrebat despre independența BCE, mai ales în ceea ce privește programul SMP. Independența unei bănci este obligatoriu într-un sistem, obligatoriu într-un sistem modern. Și cred că acest lucru nu poate fi contestat. Însă, acest lucru nu înseamnă că independența și responsabilitatea sunt două fețe diferite ale aceleși, aceleași medalii. Cred că mm, hotărârea despre care vorbiți nu a adus nicio daună independenței BCE. Nu, acest lucru s-a întâmplat din cauza mecanismelor de transfer monetare. Acestea au fost afectate, existau segmente de piață care nu funcționau, în special în ceea ce privește piețele de obligațiuni statale, pentru că acestea aveau o funcție foarte importantă. Din punctul meu de vedere, acțiunile Băncii Centrale Europene au fost pe termen scurt limitate. Niște acțiuni care nu au pus nicio presiune asupra prețurilor. Apoi, în legătură cu FSFS, cred că avem nevoie de cele patru noi instrumente repede, de instrumente pentru piețele primare, apoi secundare, uh, această instituție poate să se implice și în partea secundară. Apoi, recapitalizare prin uh, intermediul guvernelor și apoi acele instrumente de care e nevoie pentru a limita contagiunea. Cred că toate aceste instrumente trebuie să fie combinate cu niște acțiuni foarte concrete. Însă, fără să fie atins accesul la lichiditățile BCE. Cred că aceste acțiuni sunt în spiritul tratatului. Apoi vă întrebați dacă ar fi bine ca BCE să aibă un catalog cu scopuri, așa cum are Rezerva Federală în Statele Unite ale Americii. Această întrebare nu mi se adresează mie. Există un mandat al BCE, este construit bine așa cum trebuie, ține cont de tradițiile europene și trebuie pus în aplicare ca atare. Apoi m-ați întrebat despre pachetul de creștere și stabilitate și de reglementare a piețelor financiare. în ceea ce privește coordonarea financiară și reglementarea piețelor financiare. Cred că aici vorbim despre termenul englezesc ownership, adică e nevoie de o, un consens fiscal mai puternic, dar intervine aici și reglementarea piețelor financiare. Ne referim aici la piața internă, la cel, toate cele 27 de state. Da? Statele din zona euro trebuie să continuă procesul de integrare astfel încât Uniunea Monetară să fie mai stabilă decât e asta. Însă situațiile sunt diferite. Facem tot ce se poate face pentru toate cele 27 de state membre, dar trebuie să ținem cont și de măsuri care sunt acum axate pe cele 17 state membre ale zonei euro aderarea Islandei are loc într-o situație foarte complicată în zona euro și de aceea e nevoie de consolidarea acestui aspect. Ați vorbit despre metoda comunicare, da, e importantă, însă e important să ne asumăm ceea ce facem în guverne și în parlamentele fiecărui stat membru. Mulțumim foarte mult, spune doamna președinte, acum Anthony. Mulțumesc foarte mult! Domnule Asmussen, apreciez experiența pe care o aveți și calitatea răspunsurilor pe care ni le dați, mai ales despre ceea ce ne-ați spus în legătură cu taxa pe tranzacțiile financiare. E pentru prima oară când o de asemenea abordare. Vreau să vă pun următoarea întrebare. Credeți că există un risc de inflație această comisie a fost într-o vizită în Statele Unite recent și noi încă considerăm că riscul cel mai mare e o deflație. Cum credeți că se pot rezolva aceste probleme? Cum putem să ajungem din nou la creștere? Am putea discuta despre un scenariu de rate scăzute, dialog social, pot dialogul social și politica fiscală să ducă la o consolidare a politicilor monetare? Putem face un amestec dintre toate aceste politici? Apoi, în ceea ce privește mecanismul de stabilitate financiară, viitorul mecanism pentru Europa, ce credeți dumneavoastră? Credeți că va exista sau nu va mai exista finanțare directă? Credeți că vom avea destule resurse din alte surse? Mulțumesc! Sper că am înțeles corect întrebarea dumneavoastră din introducere. Dacă nu am înțeles-o bine, vă rog să vă plângeți de răspunsurile mele. Care este perspectiva inflației? Asta, asta a fost punctul nostru de plecare. să spunem așa, informațiile cu privire la inflație publicate recent au fost de 3%, departe de a, suntem departe de a avea o stabilitate a prețurilor din perspectiva BCE. Cu siguranță rata inflației va rămâne peste 2% în următoarele luni, dar s-ar putea să reintrăm în, în uh, marja celor două procente, lucru care este în regulă pe termen mediu. Deci aș zice că riscurile cu privire la inflație în zona euro sunt echilibrate, să spunem. Cam așa stăm acum, asta este situația actuală. V-ați referit la mixul de politici între zona euro și Statele Unite ale Americii. BCE și Rezerva Federală au mandate complet diferite și am vorbit despre acest lucru. Da, aveți 100% dreptate, este foarte important amestecul de politici pe care le avem atât la nivel macro cât și la nivel micro. Aici BCE are un mandat limitat și important în același timp. Obiectivul principal, stabilitatea prețurilor. Și asta poate să facă BCE. Apoi, guvernele, la nivelul statelor membre, prin intermediul unor instrumente precum politice structurale și fiscale în sens larg, contribuie la potențialul de creștere al unei economii X, apoi stabilirea ponderilor, lucru care se face prin intermediul uh, unor uh, reguli care funcționează în Europa, unui dialog între sindicate și alți actori. Deci fiecare trebuie să acționeze responsabil și lucrurile nu trebuie să fie amestecate. De aceea cred că articolul 123 din tratat este un articol fundamental. Introduce interdicția despre care se vorbește acolo reprezintă spiritul pe care trebuie să-l respectăm al acestei dispoziții. Trebuie să înțelegem care este funcția și mandatul politicilor monetare și care este funcția și mandatul care sunt funcția și mandatul politicilor fiscale. Aceștia sunt cei doi piloni cheie în cadrul monetar european. Urmează Oli Schmidt. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Asmussen, ați uh, fost la baza lucrurilor în ultima vreme, sunteți un uh, actor cheie pe plan financiar în Germania, iar Germania are o răspundere și o obligație cât se poate de specială la nivelul Uniunii Europene și la nivelul zonei euro. Ați spune că leadership-ul german a fost unul responsabil în ultimii ani? A doua întrebare. Eu sunt din Suedia, deci suntem în afara zonei euro. Ar fi de dorit să lăsăm noile state membre să adere la euro, dată fiind situația actuală? Ați fi în favoarea unei astfel, unui astfel de scenariu, de exemplu, în privința țării mele? Mulțumesc! on your first question. La prima întrebare, dacă guvernanța germană a fost suficientă pe timpul crizei, vă pot spune clar da. Dar haideți să vă spun care este principiul meu călăuzitor în viitoarea mea funcție. Nu voi critica guvernul Germaniei și niciun alt guvern pentru deciziile luate în trecut pe vremea cât eu eram un funcționar public al statului german. Lucrul acesta se poate schimba pe viitor când trebuie să fie urmată o linie politică a BCE, dar eu nu voi fi cel care să critique guvernul din care am făcut parte. Eu disting foarte clar între ceea ce există în trecut și ceea ce există în prezent și ceea ce va exista în viitor. În ce privește Uniunea Monetară, sunt tentat să spun că dacă o țară precum Suedia, cu o astfel de politică fiscală, dorește să intre în Uniunea Monetară, este în zona euro, este binevenită, dar nu, nu acesta este răspunsul corect. Răspunsul corect este că zona euro nu este un ghișeu închis, există patru criterii diferite care trebuie să fie respectate și îndeplinite într-o manieră sustenabilă. Informațiile cu privire la stabilitate, criteriile cu, privind, cu privire la stabilitate trebuie să fie respectate. Apoi, trebuie să fi făcut parte timp de 2 ani din uh, RM2. Deci sunt o serie de criterii, dar asta este răspunsul oficial. Da, dacă dumneavoastră sus, îndepliniți criteriile de convergență în manieră sustenabilă, sunteți o țară perfectă pentru aderarea la, la zona euro. Cred că Da, Estonia a aderat acum câteva luni și vă pot spune că ei sunt uh, destul de fericiți să facă parte din acest club. Sprijinul pentru Estonia este mult mai mare în sondaje decât uh, în Germania. Trebuie să fie îndeplinite criteriile economice și monetare. Dar odată ce ai intrat în acest club, trebuie să iei parte la procesul decizional care stă la baza acestuia. Să nu uităm acest lucru. Mulțumesc. ECR nu mai are întrebări, deci revenim la verzi, dacă mai sunt întrebări. Este un set de întrebări opțional, nu trebuie să interveniți. Dacă doresc colegii să intervină, vă rog, cum să nu? PPE-ul nu mai are întrebări, se pare. Bun, atunci, iată, mai avem timp și pentru dumneavoastră dacă doriți să mai întrebați ceva. În regulă. Mai am o întrebare. Sunt ușor nelămurit cu privire la viziunea dumneavoastră privind politica monetară. Poate ne spuneți și nou cum stă treaba în ce privește definiția inflației, care se bazează foarte mult pe inflația prețurilor la consumator. Dar am avut multe probleme cu privire la prețurile activelor. Credeți că BCE ar trebui să-și modifice conceptul de stabilitate a prețurilor, date fiind uh, fluctuațiile majore de pe ale prețurilor de pe piețele de active? Dacă v-am indus în eroare, n-am făcut o treabă bună. Pentru că în introducerea pe care am făcut-o am încercat să spun următorul lucru. Când am spus bulele de preț de pe prețe, pie, piețele imobiliare care au avut la bază credite majore, multă vreme nu au fost percepute ca fiind o problemă de politică monetară. Deci, iată, am încercat să fac aluzie la ceea ce consider eu că trebuie făcut. Am încercat să clarific pe cât de mult am putut această situație. Cred că, într-o primă instanță, aș rămâne la definiția stabilității prețurilor fo- folosind uh, indicele armonizat al prețurilor la consumator. Dacă nu facem acest lucru, o să pierdem o parte din transparența pe care am dobândit-o până acum. Totuși, politica de gen să așteptăm și să vedem, wait and see, a fost reajustată încă din anul 2008 în contextul problemelor globale. This is just at the beginning. The question is Întrebarea este ce instrument avem aici? Trebuie să fie făcute cercetări aprofundate, pentru că dacă rămânem la principiul vechi, dacă ai mai mult decât un obiectiv, atunci teoretic ai nevoie de mai mult decât de un singur instrument. Deci dacă ai un astfel de instrument și, îl, și vizezi cu el stabilitatea financiară, stabilitatea prețurilor, s-ar putea să te lovești de dificultăți. Este nevoie de instrumente macroprudențiale care ar putea fi dezvoltate pentru a rezolva aceste probleme și cred că această zonă este cât se poate de bine descrisă în literatura de specialitate și dacă căutăm soluții concrete, vă pot spune că mai avem de așteptat. Dar trebuie să înțelegem inflația prețurilor de pe piețele de active ca fiind una care influențează prețurile la consumator și cumva este nostim, sau poate că n-ar trebui să spun acest lucru, dar noi avem doi piloni în conceptul nostru monetar, iar această strategie are un focus monetar și unul economic și acum câțiva ani părea că se acordă o importanță mai mare pilonului economic, în vreme ce acum, iată, celălalt pilon prevalează, astfel ajungându-se la un echilibru, pentru că acum și creșterea și volumele de credit sunt capturate în acești indicatori. Very much. Vă mulțumesc foarte mult, Elisa. Obrigada. I'm going to speak Portuguese. Voi vorbi portugheză, dacă se poate. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu gostaria de voltar a. Mulțumesc. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi și aș dori să revin la răspunsul pe care l-ați dat domnului Gozes. Nevoia de a avea un pachet cuprinzător de instrumente a fost bine subliniată de dumneavoastră. Cred că intrăm aici însă într-o serie de cercuri vicioase și acest lucru este foarte rău, pentru că v-ați referit, de exemplu, la recapitalizarea băncilor europene. Această recapitalizare trebuie să fie făcută prin intermediul statelor membre, dar multe state membre au propriile lor dificultăți și nu sunt în măsură să acopere astfel de deficite. Băncile continuă să fie intermediari și finanțatori ai crizei datorilor suverane. Iată, intrăm în această spirală descendentă, în acest sistem de cercuri vicioase pe care nu mai putem opri. Pe de o parte avem bănci foarte mari, prea mari, pe de altă parte avem bănci foarte mici. Eu cred că trebuie să facem în felul următor. Trebuie să continuăm gestionarea crizei bancare așa cum am făcut-o și până acum. Comisia a promis să introducă propuneri legislative până în noiembrie, dar acest lucru ar putea să permită băncilor să financeze propria salvare, băgând mâna în banul, în buzunarul contribuabilului și cred că nu ar face nimănui bine dacă s-ar ajunge la o escaladare a situației. Cum poate cineva să ceară băncilor să ofere bani pentru Grecia și în același timp să le spună că și ele trebuie să sufere reduceri de 40-50%. Iată, este o discrepanță care trebuie să fie lămurită, care trebuie să fie reparată. Și aș dori să știu din partea dumneavoastră care sunt componentele acestui pachet cuprinzător despre care ați vorbit. Ne-ați dat o, o, o imagine sinoptică, dar poate că ați putea să intrați puțin în detaliu ca să vedem care anume este rolul Băncii Centrale Europene în tot acest scenariu. No, thank you very much for... Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare complexă. Aș fi perfect de acord cu faptul că după un an jumate funcționând în modul de criză, avem nevoie de o schimbare a regulilor, altfel ne pierdem complet credibilitatea. Și aveți dreptate, trebuie să străpungem ciclul uh, dorințelor care provine de la peste fiscală a anumitor state de a merge la bănci și prin intermediul băncilor Uh, spre economia reală cu uh, taxe sau nu asupra economiei. Trebuie să întrerupem așadar acest cerc. Situația în anumită măsură este similară cu 2008, în, uh, într-o altă măsură nu. Ce e diferit este că în 2008 problema a început cu calitatea bilanțului sau uh, pozițiilor extrabilanțiere a anumitor bănci. Pe când acum este vorba de uh, bilanțul unor state. Așadar, uh, problema de această dată provine de la poziția fiscală a anumitor state. Gradul de solvență pentru datorile suverane nu mai este ceva înțeles de la sine, și trebuie câștigată această încredere. Și atât timp cât nu există această încredere, există o, un risc pentru bilanțul băncilor. Așadar, reacția acum este din partea statelor către bănci, ceea ce nu putem face în mod evident este să spunem că datorile suverane sunt toxice și trebuie eliminate din bilanț aceste active toxice. Dacă încercăm să facem acest lucru, suntem complet pierduți. Așadar, trebuie să găsim o soluție diferită decât de cea din 2008. Și încă o dată pentru a fi clar, nu mă asociez acum cu niciun fel de cifre vehiculate în legătură cu posibile ștergeri de datorii, așa numitele haircut, ci vreau să văd uh, care este situația sustenabilității pentru Grecia. Întrebați care ar fi rolul BCE aici. Vă spuneam că avem nevoie de un pachet cuprinzător pentru a decide cât se poate de curând, pentru că contagiunea se întinde și că acest pachet cuprinzător trebuie să conțină, în primul rând, o soluție credibilă pentru Grecia, pe partea fiscală, dar și mai mult pe partea de competitivitate. Care este modelul de afaceri pentru Grecia? Cum anume poate să crească această țară? Grecia, mult timp, a fost cea mai estică parte a vestului. Este, a fost regiunea cea mai estică în care se puteau face afaceri în Uniunea Europeană. Nu mai este cazul. Apoi avem nevoie de ecranare uh, cu un fond european pentru stabilitate financiară care să folosească la maxim fondurile de care dispune. Apoi trebuie să facem acest lucru fără a produce stigmatizare. Asta prin recapitalizarea anumitor bănci europene, inclusiv pentru nevoile de finanțare pe termen scurt. Apoi avem nevoie de mai multe politici uh, economice și fiscale. Asta uh, și în uh, țări mari membre care se confruntă cu pericolul unei contagiuni. Și apoi trebuie să ne mai punem întrebarea încotro dorim să se îndrepte Europa. Avem nevoie așadar de o structură de guvernare care să se concentreze clar asupra zonei euro. Și dacă punem cap la cap toate aceste aspecte, putem ajunge la termeni uh, care deocamdată nu spun uh, mare lucru ca guvernanță economică. Dar ce înseamnă acest lucru? E vorba de faptul că țările mai bogate vor trebui să plătească pentru cele mai sărace pe termen mai lung, nu doar în următorii trei ani. Apoi, pentru a contrabalansa acest lucru e nevoie de uh, intervenție externă supra politicilor fiscale interne, ceea ce duce la mai multă uniune. Întrebarea este cine va avea mandatul să facă acest lucru. Revine misiunea statelor membre să decide acest lucru. BCE-ul are un mandat important, dar limitat trebuie să-și asume responsabilitatea pentru stabilitatea prețului și pentru stabilitatea piețelor financiare. Rolul BCE este unul important, dar unul limitat. Însă face parte din tabloul de ansamblu. Dacă ceil ceilalți actori nu-și îndeplinesc rolul care le revine, va fi foarte complicat pentru Banca Centrală Europeană să facă uh, tot ceea ce e posibil. Mulțumesc foarte mult și din partea mea o întrebare foarte succintă pentru că ni s-a cam epuizat timpul. În câteva dintre răspunsurile dumneavoastră ați menționat serviciile financiare uh, și v-ați referit uh, că ar trebui făcut cât se poate de mult la nivelul celor 27, însă anumite măsuri ar trebui luate doar la nivelul celor 17, unde este vorba de moneda euro. Mă întrebam ce uh, anume credeți că se impune uh, să se facă la nivelul celor 17 țări membre ale monedei euro, asta în contextul uh, crizei pe care o traversăm. Mulțumesc. Singurul motiv uh, pentru a lua măsuri la nivelul celor 17 este uh, de a proteja moneda comună și stabilitatea acesteia. De aceea vă spuneam că aș face cât se poate de mult la nivelul tuturor celor 27 state membre atunci când este vorba de stabilitate financiară, pentru că știm foarte bine că există mari centre financiare care se află în afara zonei euro, asta pentru viitorul imediat. Uh. Și apoi, atunci când am vorbit despre procedura dezechilibrelor în urma întrebării domnului Clute, procedura dezechilibrelor se află la baza politicilor economice, nu doar a celor fiscale. Și vă spuneam că până acum lipsa măsurilor fiscale a fost o lacună în actualul pact de stabilitate și creștere. Însă, dacă se intervine și cu această procedură a dezechilibrelor la nivelul zonei euro, se ajunge la un moment dat în situația de a interfera cu piața comună. Dacă Așadar, trebuie coordonate măsurile de politică economică pentru corectarea dezechilibrelor. Nu ține doar de fiscalitatea uh, țărilor membre euro și colegii mei uh, <clears throat> în anglă știu acest lucru, că acest lucru uh, afectează și piața comună atunci când este vorba de stabilitate financiară, așa cum vă spuneam, vreau ca regulile, în măsura în care se poate, să uh, fie extinse asupra tuturor membrii UE, asta și pentru a proteja piața uh, comună. Pe de altă parte, avem și nevoie de reguli și reglementări de supraveghere, tot la nivelul celor 27 pentru că permite un mai bun control a tranzacțiilor decât ar face măsuri doar la nivelul celor 17 sau la nivel național. Trebuie să vedem uh, ce pot face autoritățile de supraveghere în combinație cu PCE, cu uh, Agenția pentru stabilirea pieței financiare Așadar, reguli de supraveghere la nivelul celor 27 și doar dacă este nevoie de protejarea monedei comune, există un argument logic pentru a acționa la nivelul celor 17. Însă, cum vă spuneam, nu este un club închis. Cine dorește să adere poate să facă acest lucru. Mulțumesc că încă nu am înțeles în totalitate ce anume aveți în vedere, dar din cauza constrângerilor de timp va trebui să finalizăm. Ați fost uh, un interlocutor uh, foarte bun, însă acum va trebui să vă dăm afară pentru că revenim la o reuniune în spatele ușilor închise unde va trebui să vă decidem soarta. Mulțumesc foarte mult!